Nu am nicio îndoială uh, că standardele italiene în domeniul justiției sunt cele mai înalte. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar, spune președintele. Cu aceasta se încheie dezbaterea la acest punct privind extradarea lui Cezare Batisti. Se încheie, deci. Am șase moțiuni de rezoluție și pe care le-am vota după ce ne încheiem cea de-a treia dezbatere. Cea de-a treia dezbatere se referă la Iran, mai ales la cazul lui Nasrin Sotude. Avem șase autori ai propunerilor de rezoluție. Dau cuvântul pentru început domnului Belder. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte acum o săptămână, laureata premiului Nobel, Sharina Badi, a publicat un articol în Wall Street Journal în care a vorbit în mod înduioșător despre prietena sa, Nasrin Sotude, avocată de prestigiu în domeniul drepturilor omului. Tocmai fusese condamnată la 11 ani de închisoare. Doamna Badi dorea să atragă atenția vestului asupra acestui caz, cazul doamnei Sotude și, de asemenea, al tuturor apărătorilor dreptului omului în Republica Islamică a Iranului. Dezbaterea din Parlamentul European reprezintă un răspuns parțial la acest strigăt al lui Sharin Abadi de a nu uita cazul lui Nasrin Sotudeh și a celorlalți apărători ai drepturilor omului din Iran. În martie am depus un raport în numele grup Comisiei pentru Afaceri Externe în fața acestei comisii în care am solicitat un răspuns unanim al Uniunii Europene față de ceea ce se întâmplă în Irak. Mulțumesc, doamna Șache, acum două minute. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, când vorbim despre drepturile omului în Iran, după ce Nassim Satude a fost condamnată la 11 ani de închisoare, nu mai poate să practice avocatura, iar uh, în Iran nu mai există statul de drept, iar sistemul uh, juridic este politizat apărarea drepturilor omului este considerat un act împotriva securității naționale. Nasrim Satudeh este avocat, are doi copii și se consideră că a acționat împotriva siguranței naționale. A, apărat un cetățean iranian olandez după ce vorbise cu doi diplomați și și-a exprimat îndoielile despre echitatea acelui proces Nasrim Satudeh a apărat dreptatea, este o persoană puternică uh, și s-a ridicat împotriva acestui regim care sub, îi oprimează pe cetățeni. În altul reprezentant, Catherine Ashton, va încerca să discute cu regimul din Iran în ceea ce privește chestiunile nucleare. Sancțiunile economice nu au avut rezultat și nu cred că vor duce la rezultate înainte de a îi răni și mai mult populația din Iran, dar uh, sunt sceptică în ceea ce privește impactul sancțiunilor economice. Da, am încredere însă că sancțiunile împotriva persoanelor care încalcă drepturile omului prin cenzură, de exemplu tortură, execuții, viol, vor fi un pas necesar pentru a pune capăt impunității și pentru a aduce un tribut justiției pe care a reprezentat-o Nasrim Sat Sotude. Aș dori, domnule președinte, să încurajați pe colegii italieni să păstreze liniștea, pentru că vorbesc după ce subiectul lor a luat uh, sfârșit. Mulțumesc, doamna Șache. Stimați colegi, ați auzit cererea doamnei Șache și altor colegi, așa că încât uh, vă rugăm să păstrați liniștea. Și dacă aveți chestiuni personale de discutat, puteți să faceți acest lucru afară. Domnul Stevenson, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Astăzi aveam intenția să compar Republica Islamică Iran cu Germania nazistă, dar trebuie să spun că totuși cred că în multe feluri poate fi mai rău decât Germania nazistă iranienii au spânzurat 65 de oameni deja de la începutul acestui an. Ieri au fost spânzurați 10 și întâi au fost amendați, li s-au confescat, casele și după aceea fiecare a fost uh, biciuit fără milă înainte să fie spânzurat. 87 de oameni au fost uh, spânzurați în ultimele 4 săptămâni. Ahmadinejad este un negaționist al Holocaustului și un antisemit, spune că vrea să șteargă Israelul de pe hartă și construiește arme nucleare care să-i permită să facă acest lucru. El și Kamenei conduc uh, uh, reprimarea lipsită de scrupule a tuturor cetățenilor cu uh, amputări, uh, biciuiri, spânzurări, executarea copiilor și chiar a femeilor uh, gravide fiind uh, lucruri de rutină doi prizonieri uh, în această săptămână s-au tăiat mâinile. Alto, alți doi au fost condamnați la amputare și li se vor tăia mâinile foarte curând. Oricine încearcă să vorbească și să dea în vileag aceste lucruri devine o țintă imediat și doamna Sotudeh este un astfel de exemplu, un avocat curajos care a apărat mulți oameni inocenți care fuseseră condamnați și chiar executați pe nedrept de acest regim fascist și sentința rușinoasă care i s-a dat de 11 ani pentru că și-a făcut treaba de avocat este o insultă către întreaga umanitate. Adevărații criminali sunt tiranii de la Teheran și ei vor fi trași la răspundere. Ei cred că criticii lor din vest fac parte dintr-o conspirație internațională care dorește să doboare regimul lor. Eu m-aș înscrie astăzi într-un astfel de proiect de distrugere a acestui regim pentru că răul nu trebuie lăsat să câștige și când vedem că libertatea, democrația și drepturile femeilor restaurate în Iran, cu cât se întâmplă mai repede, cu atât va fi mai bine. Mulțumesc, domnule Stevenson, spune președintele acum domnul Croceta, un și jumătate. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Eliberarea imediată a lui Nasrin Satudeh înseamnă ca noi să facem mai mult pentru a elibera pe cetățenii iranieni de unul dintre cele mai crude regimuri din istorie. Republica Islamică a Iranului este caracterizată nu numai prin uh, amenințări la adresa păcii mondiale cu planurile nucleare, dar și prin legitimitatea, ilegitimitatea alegerilor și arestările uh, în masă ale persoanelor care doresc alegeri libere, ca și pentru încălcări uh, ale drepturilor oponenților regimului lipsa de pedeapsă nu a fost niciodată condamnată discriminarea împotriva femeilor, a homosexualilor, lipsa libertății de exprimare și de aduna, de asociere, uh, iar uh, ca să nu mai vorbim de cei care sunt tenuți în tabăra de la Ashraf. Cel puțin în fiecare zi uh, persoane sunt condamnate la moarte, chiar și copii care sunt vinovați pentru că nu susțin regimul Uneori se folosește tortura, o tortură îngrozitoare. Iar uh, critica aceasta nu se adresează islamului, ci regimului din Iran. Mai mult decât atât, condamnarea lui Nasrim Satudeh este un alt uh, nivel de lipsă de echitate juridică. În acest caz, atacul se îndreaptă împotriva unei persoane care îi apără pe cetățeni

Deplor profund faptul că trebuie să vorbim din nou despre Iran, dar trebuie să o facem, pentru că situația din Iran este foarte problematică și absolut dramatică. De aceea este foarte important ca acest Parlament să repete încă o dată cererea eliberării tuturor prizonierilor de conștiință, inclusiv celor, acelor care au fost deținuți în ultimii ani datorită activităților uh, politice și de activiști absolut pașnice. Uh, Parlamentul cere din nou autoritățile iraniene să respecte drepturile recunoscute la nivel internațional, dreptul de exprimare și de asociere. Condamnăm sentința foarte aspră pronunțată împotriva doamnei Sutude pentru curajul dânsei și angajamentul dânsei. De aceea, Parlamentul trebuie să își exprime omagiul doamnei Sutude și tuturor celorlalți uh, prizonieri de conștiință și să ceară eliberarea lor imediată. Suntem îngrijorați când vedem sentințele uh, impuse, uh, restricția de a părăsi Iranul, care reprezintă pedepsele autorităților. Trebuie să solicităm autorităților să combată impunitatea celor care încalcă drepturile omului, care se găsesc între forțele de securitate. Solicităm în continuare o investigație, o anchetă independentă și în profunzime cu privire la toate uh, execuțiile extrajudiciare cu privire la toate procesele, astfel încât încă, cei care încalcă drepturile omului să poată fi ajuși, aduși în fața judecății. Condamnăm, de asemenea, atacul, atentatul cu bombă din Ceapahan și ne exprimăm condoleanțele pentru victimelor, familiilor și celor răniți. De asemenea, vreau să spun că suntem foarte, suntem profund îngrijorați cu privire la persecuțiile pe care le suferă religiile, grupurile religioase și etnice din Iran și trebuie să milităm spunând că o dezvoltare pașnică a unei țări nu poate să aibă loc decât atunci când sunt luate în considerate uh, toate drepturile tuturor minorităților. Mulțumesc, domnule Romeva Redo. Acum intervin vorbitorii numele grupurilor politice, domnul Sonic, în numele PP, un minut. Mulțumesc. Nasrin Sutudeh a fost menționată deja într-o dezbatere precedentă aici în Parlamentul European. Pe 4 septembrie 2010, ea a fost uh, găsită vinovată de conspirație împotriva statului iranian și a fost arestată și deținută vreme de patru luni. Acum ea a fost condamnată la 11 ani de închisoare și 20 de ani în care nu poate să practice avocatură și nu poate să părăsească Iranul. Să nu uităm că există și alți prizonieri politici care au primit pedepse extrem de aspre. Trebuie să ne pronunțăm ferm împotriva acestor cazuri de încălcare gravă a drepturilor omului, dreptul la proces corect și echitabil, mai ales Nasrin Satudeh, și-a devotat întreaga viață apărării persoanelor care au fost condamnate la moarte. Persoane care erau acuzate de participarea la grupări democratice. Opinia publică nu trebuie să rămână uh, nepăsătoare în această luptă între regim și opoziție. Acum, doamna Corina Crețu

Mulțumesc, domnule președinte. N-ar trebui să uităm niciodată în acest Parlament că libertatea de a dezbate și de a nu fi de acord, de care ne bucurăm atât de mult în Europa, aproape că nu există în alte părți ale lumii și cel mai bun caz este Iranul, cel mai bun exemplu. Și iată că încă o dată discutăm situația dezastroasă a drepturilor în Republica Islamică. În calitate de uh, avocat, uh, Nazrin Satudea a ajutat mulți oameni care au fost arestați după protestele uh, ce au urmat falsificării alegerilor. A reprezentat doi minori care erau uh, condamnați la moarte, ceea ce e absolut eroic în acea țară. Și a fost condamnată pentru că ar fi făcut propagandă împotriva sistemului securității de stat și a fost condamnată la 11 ani în închisoare și s-a interzis să practice Uh, avocatura timp de 20 de ani. Trebuie eliberată imediat și necondiționat. Parlamentul și Comisia au subliniat întotdeauna abuzurile legate de drepturile omului ale regimului brutal și dezgustător al lui Ahmadinejad. Este timpul ca și Consiliul să pună înaintea intereselor comerciale valorile drepturilor omului. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Tanoc. Acum, domnul Scuria, un minut si stiamo affrontando signor commissario l'ennesimo <clears throat> dibattito sulla violazione. Mulțumesc. Domnule comisar, aceasta este ultima dezbatere cu privire la și se referă la încălcări ale drepturilor omului în Iran. De această dată este vorba de o avocată de prestigiu în domeniul drepturilor omului, care a vrut să rezolve problemele, să-i ajute pe aceia care aveau nevoie pentru a li se apăra drepturile împotriva regimului Ahmadinejad. Domnule președinte, sunt convins că peste câteva luni vom fi din nou aici vorbind despre un alt, vorbind despre un alt caz de încălcare a drepturilor omului în Iran. Întotdeauna se spune că există o infracțiune împotriva securității naționale sau propagandă împotriva regimului, cum s-a spus și astăzi. Și mă întreb dacă Parlamentul European ar trebui să continue să aibă o delegație cu rela- pentru relațiile cu un regim care încalcă atât de des toate valorile noastre. Mulțumesc, domnule Scuria. Intervenții spontane. Văd că domnul Kelly dorește să ia cuvântul. Încă o dată sunt o situație îngrozitoare din Iran. Înainte de Crăciun discutam despre Sahrei Ashkiani, care a fost, condamnat, a fost condamnată la moarte prin lapidare sub acuzația de adulter. Iar astăzi vorbim despre Nasrin Sotude, condamnată la 11 ani de închisoare pentru că și-a făcut profesia și se interzice accesul la ei. soțul ei, a fost uh, și el arestat pentru că a răspândit uh, minciuni. Cred că tot ce putem face este să ne folosim influența, să încercăm să punem capăt acestei nebunii mai ales uh, relelor tratamente față de femei, iar cele două cazuri pe care le-am menționat sunt ilustrative. Mulțumesc, domnule Chele, domnul Cutaș condamnarea militantei pentru drepturile omului nasrin sotoudeh reflectă fragilitatea respectului pentru drepturile omului în iran. de la controversata realegere a preedintelui ahmadinejad în iunie două mii nouă toate protestele au fost reprimate brutal mii de cetăeni fiind arestai i câteva sute suferind deja condamnări

acesta este încă un caz care scandalizează opinia publică europeană și pe noi, pe parlamentari. Acest stat continuă să încalce drepturile omului și, într-adevăr, ar trebui să regândim, poate, structura relațiilor cu acest stat vedem că respectul pentru propriile tradiții și obiceiuri nu ține nimic de standardele, uh, nu, nu ține deloc de standardele globale privind respectarea drepturilor omului. Nu au nimic de a face. Este foarte bine că Parlamentul European analizează această chestiune, însă rămâne să vedem cum putem să aplicăm presiune politică pentru că acesta este încă un caz legat de Iran în Parlamentul European și până acum activitatea noastră n-a fost foarte eficace. Deci ar trebui să facem presiuni mult mai puternice decât până acum. Mulțumesc, spune președintele, acum are cuvântul domnul Pașca. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, Activiștii care luptă pentru drepturile omului în Iran sunt uh, urmăriți în justiție și condamnarea doamnei Sotude face parte din această persecutare. Același lucru s-a întâmplat și împotriva altor uh, avocați care militau pentru drepturile omului și poate și ceilalți se vor confrunta cu aceleași represalii Represaliile sunt în creștere, iar eforturile noastre de a face ceva nu duc la niciun rezultat. Guvernul aflat la putere e, se, are o atitudine arbitrară față de aceste persoane și poate că este momentul să uh, încercăm să exercităm o presiune mult mai puternică asupra guvernului din Iran pentru a-i ajuta pe oameni să respire mai liber. Asta este datoria noastră. Mulțumesc foarte mult, doamna Esaia. Kiitoksia, puhemies. Mulțumesc, domnule președinte. Nasrin Sotodehi e una dintre cele mai cunoscute avocate de drepturile omului din uh, Iran ea a salutat să o apere și pe Shirene Banda, care este câștigătoarea Premiului Nobel pentru pace și de asemenea a încercat să se lupte pentru drepturile minorilor care sunt condamnați în Iran. Și singura ei crimă a fost că și-a făcut meseria și că a ajutat oameni să se opună unui guvern crud toate tulburările și demonstrațiile de după alegerile falsificate de anul trecut au dus la această campanie dură, crudă împotriva activiștilor drepturilor omului și scopul guvernului este să închidă gura opoziției atât în Iran cât și în afară. Parlamentul European a atras atenția, de exemplu, ă, asupra, prin o serie întreagă de declarații asupra situației, dar e ciudat că ă, comunitatea internațională nu reușește să scape de acest guvern crud. Mulțumesc, domnule președinte. În dezbaterea precedentă, da, în care discutam din nou încălcări ale drepturilor omului în Iran, abia acum patru luni, v-am spus că în fiecare zi cinci cetățeni ai acestei țări sunt informați că își vor pierde viața în curând. Prin hotărâri judecătorești. ar trebui să adăugăm la această cifră și situația avocaților care a, îi apără. Avocații care luptă pentru drepturile omului. Nasrin Sutudeh a fost arestată pe 4 septembrie, a fost torturată și condamnată la 11 ani în închisoare. Este un exemplu clar, dar există astfel de cazul și alte cazuri similare de apărători ai drepturilor omului. Mohamed Seif Sadeh, care este în închisoare deja de 9 ani și un alt uh, avocat care, Mohamed Oliafar, care săvârșește o pedeapsă de un an pentru că și-a sprijinit clientul în fața tribunalului. Cred că înalta reprezentantă pentru afaceri externe ar trebui să

Mulțumesc. Comisia, domnul comisar Fule are cuvântul acum să răspundă la întrebările dumneavoastră. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană rămâne extrem de îngrijorată în legătură cu situația gravă și care se deteriorează în continuare în ce privește drepturile omului și libertățile fundamentale în Republica Islamică Iran. În ultimii doi ani, condițiile au evoluat de la dificile la aproape imposibile pentru cei care uh, lucrau în acest domeniu. Pentru Nasrin Sotodeh și pentru mulți alți ca ea, oameni care luptau să apere cauza justă a libertăților și drepturilor fundamentale, uh, ea nu poate lucra din închisoare. Asta nu e opțiune. Impactul arestării ei este clar. Cei din Iran care au suficient curaj să intervină și să apere pe cei pe care chiar statul ar trebui să-i protejeze, riscă uh, să fie intimidați, trimiși la închisoare sau chiar și mai rău. Uniunea Europeană a uh, a avut mai mult de 10 declarații în 2010 de către înaltul reprezentant, uh, doamna Ashton, și atât în legătură cu situația generală în Iran, și cât și cu cazuri individuale. În același timp, Uniunea Europeană a întreprins contacte discrete cu autoritățile iraniene, cerând clarificări, explicații și transmițând mesaje clare privind nevoia de a îmbunătăți situația în acea țară. O declarație privind situația cazului Nasrin Sotodeh a fost făcută de către înaltul reprezentant Ashton pe 14 iunie pe 14 ianuarie 2011 care, declarație care menționau atât pe doamna Sotodeh cât și pe doamna Șivan Nazari, un jurnalistă. Uh, doamna Sotodeh a fost în, condamnată la 11 ani și uh, jurnalista la 4 ani. Republica Islamică Iran este membru în Comisia privind stat, un Națiunile Unite privind drepturile statutul femeilor. Doamna Sotodeh și doamna Nasari sunt două femei care au fost uh, Uh, lipsite de drepturile pe care luptă ca să le protejeze. Uniunea Europeană va continua să le reamintească autorităților iraniene că, înainte de toate, trebuie să respecte obligațiile internaționale care rezultă din acordurile și convențiile multilaterale pe care le-au semnat și ratificat. Vom continua să căutăm moduri de a acționa în apărarea drepturilor omului în Iran și ca acțiunile noastre să fie mai eficiente, Folosim toate mijloacele pe care le avem la dispoziție. Poporul iranian merită acest lucru. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Commissioner. Mulțumesc, domnule comisar. Dezbaterea este închisă. Problemă de procedură, domnul Posselt. Foarte scurt. Avem un grup de lucru absolut redundant în Parlament pentru atractivitatea plenarei. Acest uh, grup ar, grup ar fi trebuit să studieze ședința noastră de astăzi. Uh, avem nevoie de timp, avem nevoie de președintele cel bun care să fie în același timp strict și flexibil. Atunci avem o dezbatere animată și interesantă în plen. Vielen Dank, Herr Posselt. Ich werde es dem Herrn Svoboda errichten. Ja? Mulțumesc, domnule Posselt. Am să-i transmit acest lucru domnului Svoboda, care este președintele acestui grup de lucru. Now, colleagues, we can proceed to the votes. Așadar, acum, dragi colegi, putem să trecem la vot. Deci vă rog să vă pregătiți uh, cartelele de vot. Am aici șapte propuneri de rezoluție privind uh, situația din Pakistan. Vot